Și, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc Comisiei și Consiliului. Sper că vom reuși să finalizăm cu succes acest dosar. Mulțumim, închidem acest, uh, uh, această dezbatere, spune președintele. Votul va avea loc astăzi, începând cu orele 12. Înainte de a trece la următorul punct, Vă aduc la cunoștință faptul că domnul Michael Natras nu mai uh, aparține de grupul EFD din, uh, începând cu 9 septembrie 2013, ci este neafiliat. Următorul punct pe ordinea de zi, raportul McCarthy, utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipularea pieței, abuzul de piață în special. Dăm cuvântul raportoarei McCarthy patru minute. Thank you. Mulțumesc și ca întotdeauna Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, dumneavoastră, domnule comisar Barnier, președinției irlandeze, în mod deosebit, personalului și experților care au lucrat din greu pentru a mă ajuta ca raportor să vin cu aceste reguli noi, să dau posibilitatea să votăm astfel un set de reguli mai dure, mai cuprinzătoare uh, pentru o lume financiară mai bună. Acest raport pe 15 septembrie marcăm uh, a, a, uh, cincelea an de la căderea băncii uh, Lehman, care a dus la destabilizarea piețelor financiare. Însă cauzele care au dus la criză persistă în lumea financiară aducându-ne aminte de abuzuri care sunt prezente în titlurile ziar, ziarelor. De aceea este important să facem o reformă financiară și să reabilităm uh, sistemul pentru a reface încrederea în piețe. Reguli care sunt esențiale pentru a uh, rezolva o problemă pe care un expert în uh, finanțe a uh, uh definit-o ca o dovadă de lăcomie în 2020, scandalul uh, Libor uh, a dovedit uh, manipularea de cea mai joasă speță încă în jur de 350 de uh, trilioane uh, de uh, dolari au fost în cauză acest uh, lucru a afectat din nou uh, piața, însă regulile nu se uh, referă la indicele de referință și aceasta a fost o cauză care a generat acest scandal Libor. Acest lucru a fost făcut cu știința autorităților americane. cred că trebuie să ne întâmplăm dacă suntem în măsură să uh, vedem care este dimensiunea acestor abuzuri și dacă suntem suficient de duri pentru a uh, sancționa uh, practicile comerciale abuzive. Uh, cei din uh, Statele Unite ar fi trebuit să se confrunte cu sancțiuni mai dure și sentințe cu uh, închisoarea uh, mai lungi pentru a descuraja acest tip de abuzuri. Sunt speculații în presă că acest lucru se întâmplă și pe piața gazului și a petrolului și manipulări uh, pe uh, piețele de schimb valutar. De aceea este nevoie de instrumente mai riguroase, sancțiuni mai dure pentru a descuraja și să îi protejăm uh, pe cei care ne aduc la cunoștință astfel de abuzuri. Alminter, este greu să culegem uh, dovezi în ceea ce privește practicile abuzive, abuzive pe piață. Cred că există decalaje uh, și neajunsuri ale legislației pe care trebuie să le uh, corectăm trebuie să înlăturăm uh, uh obstacolele în calea uh, aplicării efective a regulilor legate de indicele de referință, uh, de uh, produse, de instrumentele financiare derivate. Acest raport este un prim pas în cadrul sistemului de supraveghere transfrontalieră. Mai bine de șapte state membre au fost implicate în acest proces de culegere a informațiilor, ceea ce este important dăm un semnal clar că Uniunea Europeană nu este un paradis fiscal și că vom susține uh, regulile pe care le vom introduce astăzi. Alin, eh, tiene la palabra el... Mulțumesc, Alen. Dau cuvântul comisarului uh, Barnier în numele Comisiei și va reacționa și la uh, prezentarea doamnei Meca. Mulțumesc! Stimați deputați, iată, tragem în învățăminte de pe urma crizei financiare. Și nu avem um, memoria scurtă, mai ales în ceea ce privește pe cei care în timpul crizei și mai ales la început, timp de ani de zile, s-au comportat uh, într-un mod lipsit de morală și etică, punând sub semnul întrebării și, și amenințând uh, Uh, viața și uh, securitatea financiară a cetățenilor europeni și a cetățenilor din întreaga lume. De ceva timp, uh, iată, am instituit această structură de reglementare pentru a aduce transparența acolo unde nu există transparența, pentru a impune răspundere și reguli și, într-un anumit fel, de a aduce morală acolo unde dispăruse cu totul. Toate aceste angajamente merg în direcția cea bună, în direcția hotărârilor pe care le-am luat la nivelul cel mai ridicat, la G20, în ceea ce privește economia mondială și merg în aceeași direcție cu recomandările, recomandările internaționale a Consiliului de Reglementare Financiară și a, a Comitetului de la Basel. Toate acestea au fost reamintite uh, acum câteva zile de uh, de alți reprezentanți ai puterilor la ora actuală și Așa cum s-a spus la Sankt Petersburg, trebuie să existe întotdeauna un, o prioritate și trebuie să, să vedem care este situația de la hotărârile noastre pe care le-am luat acum în de zile. Trebuie să ne apărăm angajamentele pe care le-am luat și să le ducem până la capăt. Iată de ce textul pe care îl dezbateți astăzi, regulamentul pe care l-am propus, uh, doamna raportor, reprezintă un element foarte important în ceea ce privește abuzul pe de piață. Este un abuz de trans- este o, vorba de o, o necesitate de transparență și de răspundere. Trebuie îmbunătățit textul, fiindcă lumea s-a schimbat, cum a spus doamna raportor, uh, platformele s-au uh, înmulțit, piețele sunt din ce în ce mai integrate, iar noile tehnologii joacă un rol important aici, care, bineînțeles, de, se transformă mai rapid decât uh, capacitatea de supraveghere a autorităților publice. Și de curând am descoperit ce nu și-ar fi închipuit nimeni, uh, scandalul de manipulare a indicilor de referință, Liborul de pildă, care, cazul Libor, aceste elemente subminează încrederea cetățenilor și a investitorilor. Iată de ce am propus uh, consolidarea sancțiunilor în scopul descurajării, în scopul uh, um, și, uh, și atrăgând cu sine și o pedeapsă cu închisoare acolo unde este cazul, în cazurile cele mai scandaloase. Am propus uh, revizuirea directivei cu o propunere de regulament pentru a grăbi lucrurile. Mă bucur foarte mult, foarte mult că Consiliul a adoptat pe 26 iunie un acord politic cu Parlamentul în ceea ce privește acest uh, proiect de regulament uh, și aș vrea să mulțumesc din suflet, domnule raportor uh, Alan McCarthy, dar și lui Sharon Bowles raport- și raportorilor din umbră, doamna Pieti Kainen, domnul Klintz, domnul Giggold și doamna Swinberg. Am reușit, datorită activității noastre, să îmbunătățim a uh, legislației actuală, inclusiv propria mea propunere. Regulamentul ține cont de evoluțiile piețelor financiare pe care le-am reamintit, uh, de noile platforme de negociere Uh, tranzacțiile între particulari uh, de MTF și OTF uh, și și se și veghează ca ca de, ca evoluțiile noilor tehnologii și specula um, ce decurge din aceasta să fie interzise 100%. Apoi, ceea ce privește volatilitatea și Uh, financiarizarea piețelor de uh, piețelor primare. Uh, trebuie să îmbunătățim situația și aici pentru a pentru a descuraja specula atât pe piața instrumentelor derivate și pe, cum, și pe piața produselor primare. Aici intră în discuție, bineînțeles, scandalul Libor și a manipulării indicilor de referință. Uh, care fac obiectul unui cadru de reglementare foarte strict și nou pe care îl voi propune alături de, Comus- de Comisia Europeană săptămâna viitoare. Descurajarea este un element foarte important pentru a, descura- pentru a combate abuzurile. E vorba de detectarea abuzurilor, de sancțiuni stricte, acolo unde e nevoie pedepse cu închisoarea și ehm, competențele de anchetare acordate autorităților, bineînțeles respectând diversitatea sistemelor juridice naționale și drepturile fundamentale ale cetățenilor. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru modul în care a susținut uh, consolidarea sancțiunilor administrative și vreau să vă dau un exemplu. Posibilitatea de a, impuse, de a impune amenzi maxime de 15% din cifra de afaceri reprezintă un semnal foarte clar care arată că de acum înainte aceste um, abuzuri de uh, piață sau eh, utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, privilegiate și manipulările pieței nu mai sunt acceptate, avem posibilitatea unei clauze de revizuire care ne va permite să revenim asupra unor aspecte. Acum vreau să vă spun câte ceva în ceea ce privește directiva privind sancțiunile penale a utilizărilor abuzive a informațiilor privilegiate, care face parte din acest regulament. Știu că Parlamentul dorește să mm, registreze progres pe marginea acestui dialog tripartit și eu doresc același lucru și sperăm că sub președinția lituaniană să uh, facem progres, un progres semnificativ pentru a finaliza acest text care face parte din uh, pachetul uh, MIFID 2. Uh, cum am spus, aceste texte sunt extrem de importante și vom reveni asupra acestui dosar. Ne vom ocupa îndelung în următoarele zile și săptămâni. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar. Are acum cuvântul uh, de la Comisia Envi, domnul Zeber. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană, în lupta împotriva schimbărilor climatice, a creat un instrument uh, de piață sistemul ETS al certificatelor de emisii la directiva acoperit prin directiva MIFID în proporție de 80%. Restul de 20% sunt și ele integrate, e vorba de piețele reglementate spot și piețele primare. Tranzacțiile cu certificate de emisii au câteva specificități. Sunt vizați emitenții aici, de un mod obișnuit, Uh, și sunt vizați și uh, participanții la piață. Această publicare trebuie să, obligația de publicare stipulată trebuie să i vizeze pe cei direct vizați uh, cu privire la formarea prețului. 7% din participanți, 80% din emitenți, jumătate din certificate sunt utilizate de 20 de întreprinderi. Prin urmare, cred că este important să ținem cont de aceste specificități, să venim cu reguli speciale, dar să sancționăm abuzul de piață în așa fel încât această piață să funcționeze lin. Mulțumesc! Mulțumesc în numele Comisiei Jurii, un minut, doamna Tain. Domnule comisar, dragi colegi, mă bucură faptul că la acest capitol putem să arătăm cetățenilor noștri că abuzul de informații privilegiate și manipularea pieței sunt combătute. Mulțumesc raportorului pentru faptul că a ținut cont de avizul jurii și că i-a dat curs acestea. Există plafoane diferite cu privire la um, abuzul de informații privilegiate în funcție de dimensiunea bursei și dimensiunea venitului. Trebuie în continuare să ținem cont de tradițiile juridice care există, să nu avem uh, naming and shaming și să nu uh, renunțăm la protejarea sferii private. Sper că pe viitor vom reuși să definim și să punctăm cum trebuie ce înseamnă informațiile privilegiate și abuzul acestora și uh, să fie reglementat corect acest domeniu. Eu cred că este un mare succes în domeniul reglementării pieței financiare. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum uh, trecem la vorbitori înscriși în numele grupurilor politice, în numele PPE, două minute, doamna Galpelci. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dorim să întărim încrederea investitorilor, pentru că acest lucru este extrem de important pe piață. Vreau să o felicit pe raportoare pentru că a avut o abordare meticuloasă, aprofundată și uh, s-a axat asupra definiției uh, utilizării abuzive a informațiilor pre, uh, uh privilegiate, asupra manipulării uh, pieței. Raportul ajută în mod clar la combaterea uh, economiei Uh, negre. Această directivă cuprinde toate opțiunile și vizează crearea unui cadru pentru combaterea abuzurilor de piață. Este important să fie un cadru comun și avem o serie de obiective în cadrul acestui cadru. Aceasta va asigura că vom avea un cadru uniform, unic, pentru abordarea abuzurilor de piață, ceea ce va duce la creșterea încrederii investitorilor. Apoi, un punct important o constituie instrumentele financiare, care uh, uh, ar putea să combată abuzul algoritmic. Este o piață care nu a fost reglementată până în prezent. Și dacă vorbim despre definiția insider dealing, utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, este important pentru că o astfel de informație poate să facă obiectul abuzurilor. Participanții la piață uh, trebuie să facă publice informațiile, este un cerc mai larg și atunci acest lucru ar putea să aibă o influență mare asupra stabilirii prețului, de pildă. Dacă vorbim de uh, locul de tranzacționare, trebuie să ne asigurăm că există condiții egale peste tot. Uh, Poate că nu trebuie să subliniem intențiile persoanei care va participa la un abuz, ci să privim contextul general. Vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră și o să susțin acest raport, președintele. Și acum, în numele socialiștilor și de, uh, democraților, un minut și jumătate, doamna Evelyn Regner. Mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule comisar. În primul rând, felicitări lui Arlene McCarthy pentru acest important dosar Uh, care contribuie la finalizarea pieței financiare. Există o definiție uh, europeană cu privire la abuzul de informații privilegiate, sunt consolidate autoritățile și um, avem o supraveghere europeană. Cel mai important element însă din legislație este faptul că se creează o încredere mai mare în piețele financiare și sunt protejați uh, consumatorii. Și aici avem un rol dublu al încrederii, pentru că uh, și cei care sunt pe piață, actorii, trebuie să se bazeze pe uh, instituțiile bancare. Dacă a fost manipulat indicele de referință Libor și s-au făcut afaceri cu swap-ul pe liste credit, atunci acesta este un scandal. Încrederea în piețele financiare nu mai există. Încrederea deponenților, încrederea investitorilor, valorilor, a cetățenilor europeni poate să fie dobândită în momentul în care toate statele membre participă obligatoriu și în momentul în care există sancțiuni uh, cu efect disuasiv. Doar atunci putem să avem uh, o piață financiară unificată. Regulamentul ne spune că abuzul de piață uh, cuprinde orice acțiune neconformă pe piețele financiare. Această, uh, această sintagmă trebuie acum să prindă viață. Instituții europene și statele membre trebuie să ofere precondiții, de exemplu reglementarea sectorului gri bancar, în așa fel încât să nu mai existe niciun fel de trenare la nivelul implementării. Mulțumesc! Mulțumim, Evelyn, și acum în numele de două minute, domnul Wolf Klintz. Domnule comisar, dragi colegi, mi-aduc bine aminte pe vremea când abuzul uh, de piață era mai degrabă o acțiune cavalerească decât uh, uh, o infracțiune. De-abia în anul 2003, Uniunea Europeană a dat o directivă împotriva acestor practici și, chit că în America era deja o infracțiune de mult timp încoace. De atunci lucrurile s-au schimbat, avem uh, o platformă foarte complexă de tranzacționare, formule care în trecut nu existau și tocmai de aceea este foarte important ca Parlamentul European, în baza unui document venit de la Comisie, să se ocupe de acest subiect. Ceea ce s-a întâmplat între Parlament și Consiliu se vede. Uh, negocierea a fost bună, bună, avem o precondiție bună de a merge mai departe, o, avem o definiție um, unitară, Comisia primește mai multe prerogative, poate să urmărească nu doar instituții, ci și persoane fizice, până în momentul în care uh, le exclud de pe piața muncii în caz de practici abuzive. Mai mult decât atât, manipularea pieței uh, e reglementată și în ceea ce privește manipularea indicilor de referință. Și, nu în ultimul rând, situația de denunțătorilor, whistleblowers, se îmbunătățește, ei sunt protejați, pot să uh, trăiască liniștiți, fără niciun fel de dezavantajare uh, profesională sau personală. Dar rămân în continuare lucruri de făcut. Eu cred, de exemplu, că în ceea ce privește uh, nivelul transfrontalier, uh, cu supravegherea și tot ce implică aceasta, uh, mai sunt lucruri de făcut. N-am atins obiectivul final în ceea ce privește uh, acțiunile uh, legale cu plafonarea la 15-20 de mii de euro. Uh, e vorba de transferul de informații. Și nu în ultimul rând, capitalizarea pieței este o bază mai bună decât o valoare absolută. Nu în ultimul rând să nu uităm că în Europa există 28 de uh, coduri penale și tocmai de aceea urmărirea penală a manipulatorilor pieței va fi una diferențiată în continuare, dar este un bun pas înainte și vom putea construi în continuare. Mulțumesc! În numele conservatorilor și reformiștilor, un minut și jumătate, doamna Swinburne. Eu nu am încredere în cei care cred că votul asupra acestui regulament este capătul poveștii. Această directivă a fost în vigoare în timpul crizei și scandalul Libor și altele au, care s-au manifestat în Uniunea Europeană au avut loc în ciuda faptului că exista această legislație în statele membre și în Uniunea Europeană și din toată lumea. Nu e suficient să ai reguli, trebuie să fie supravegheate în mod eficient și aplicate cum trebuie acestea. Autoritățile competente de la nivel național trebuie să arate foarte clar că practicile abuzive nu vor fi tolerate și trebuie să, să fie instituite amenzi atât de ridicate încât să fie să aibă un rol descurajator. Eu sunt dezamăgită de, de nivelul foarte scăzut al legislației actuale în ceea ce privește amenziile maxime pentru astfel de cazuri. 15% din cifra de afaceri este prețul desfășurării afacerilor pe unele piețe și nu cred că va fi un element descurajator pentru unii actori. Băncile europene care au fost găsite vinovate de manipularea pieței de către autoritățile americane au, fost, au, au primit amenzi de la um, 100 de um, până la un uh, milion de do- miliard de dolari. Nu pe baza cifrei de afaceri, ci pe baza impactului asupra cetățenilor, a acțiunilor lor. Trebuie ca uh, uh, noi să punem în aplicare legislația în ceea ce privește abuzul la nivel european în mod ferm și în mod eficient și să tragem, uh, să aducem în instanță uh, indivizii și instituțiile de pe toată piața europeană pentru a spori încrederea cetățenilor. Sper că uh, propriul meu stat membru și alte state membre vor folosi puterea discrețională pe care o au la dispoziție pentru a face pași înainte și pentru a asigura că um, criminalitatea financiară nu aduce profit, iar elementele descurajatoare, cum ar fi amenzile sau chiar sancțiuni penale trebuie să fie aplicate acolo unde este nevoie. Mulțumesc foarte mult, doamna Swinburne. Are acum cuvântul un minut și jumătate, doamna Matiaș. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc uh, uh, activitatea doamnei Arlene McCarthy. Se împlinesc în decembrie 5 ani uh, de la uh, prăbușirea Lehman Brothers și în zi de zi ne uh, confruntăm cu probleme de abuz de informații privilegiate, de manipulare ale pieței, uh, opacitatea pieței, lipsă de transparență și așa mai și um, imoralitate. Și putem să ne folosim de acest cuvânt, uh, imoral. Uh, acțiuni care merg de la schimbarea ratelor dobânzilor, a cifrelor, a ratelor de referință și, referință și altele. E drept că în toate țările Uniunii Europene noi asistăm zi de zi la, primim zi de zi știri la televizor sau în ziar despre revelații în ceea ce privește scandaluri unde anumiți indivizi au avut acces la informații și e drept că nu se, că nu se uh, dovedesc aceste acuzații și rămân uh, nepedepsite. Rare sunt cazurile în care se aduc cu sine uh, pedepse. Eh, iar eh, tot felul de indivizi eh, în um, costum și cravată în diverse companii scapă nepedepsiți. Dar nu trebuie să se întâmple așa. E nevoie și de pedepse cu închisoarea acolo unde este cazul, fiindcă pentru făptași trebuie să existe și această amenințare. Fără regulamente concrete și fără o reglementare cum trebuie, nu putem să vorbim despre servicii financiare care să reprezinte un ajutor pentru societate și nu o rușine, cum se întâmplă în ultimii eh, cinci ani. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Martin, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, la un moment dat uh, a trebuit să ne frecăm la ochi, să ne dăm seama chiar se întâmplă asta. A fost manipulat uh, Libor, au existat uh, manipulări la indicii de referință, mm, au fost vizate BP, Stato și PATS. La fel s-a întâmplat și cu piața materiilor prime. Totul din cauza faptului că neoliberalismul a fost prost înțeles. La fel și intervențiile lui Tony Blair și Gerhard Schröder au fost prost înțelese. Arlene McCarthy e una dintre oamenii care pot să facă istorie. E un... Uh, uh, e o transformare acum și e foarte bine că raportorul participă direct la această transformare. E foarte important că există măsuri de descurajare, suntem pe calea cea bună. E penibil totuși că Uh, față de noi, uh, SUA în continuare are reguli mult mai stricte. Arlin, sunt multe lucruri uh, care uh, au rămas pendinte aici. Domnul comisar, poate că îi te poți uh, adresa. Uh, nu ne-a prezentat regulamentul așa cum a anunțat în iunie în ceea ce privește uh, problema celor instituții too big to fail. Mulțumesc. Mulțumesc și acum urmează um, domnul Ludvigson, un minut. Domnule președinte, mă bucur că acordul inițial ale trialogului, uh, concluziile au ajuns acum pe masa noastră. Aceasta este un pas uh, important înainte din mai multe puncte de vedere uh, domeniul de aplicare a fost cu adevărat lărgit. E vorba de ratele Libor și uh, Eurobor care sunt uh, cuprinse uh, în domeniul de aplicare ale uh, noi uh, legislații, apoi comercializarea certificatelor de, uh, omis, de emisii, mă scuzați, uh, OTC-urile sunt de asemenea cuprinse. E vorba de o piață întinsă și un ter teritoriu neexplorat care a fost acum redus. Un alt uh, aspect important este că denunțătorii uh, uh, beneficiază de o mai bună protecție. Companiile financiare pot să facă raporturi în legătură cu evoluțiile fără, fără ingerința angajaților lor. Este un lucru extrem de important negocierile în ceea ce privește abuzurile de piață trebuie uh, să rămână la acest uh, nivel de interes pentru a veni și cu noi reguli. Președintele, mulțumesc. Acum uh, procedura intervențiilor spontane și avem o contribuție din partea domnului Micolașic. piața internă cu serviciile sale, inclusiv cele financiare, trebuie să se bazeze pe reguli, să fie eh, transparentă. Eh, integritatea piețelor financiare, integritatea actorilor de pe piață a fost recent subminată. Nu putem să ne așteptăm ca actorii eh, de pe piață să acționeze moral, etic. Uh, dar trebuie să îi determinăm să facă acest lucru prin legislație. Legislația trebuie să fie aplicată și trebuie să fie uh, aplicate sancțiuni. Comportamentul lipsit de etică, imoral, trebuie să fie sancționat. De aceea susțin introducerea unor uh, sancțiuni reale, a unor reguli eficiente în acest domeniu. Președintele, mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul comisarului Barnier. Domnule președinte, o să fiu uh, succint, o să uh, mulțumesc raportarei doamna Mecati, raportorilor din umbră, tuturor celor care au intervenit pentru a sublinia cât de important este acest text așa cum a spus-o doamna Gal și cum a spus-o domnul Clins, este un text fundamental cu un text cu un domeniu de aplicare foarte extins. Asta face parte din eforturile globale pentru a readuce ordinea pe piețele financiare, pentru a reface transparența, pentru a readuce responsabilitate pe piață și atunci când este necesar să impunem sancțiuni pentru a descuraja sau pentru a pedepsi un comportament abuziv. Propunerea în Uh, ceea ce privește uh, reglementarea uh, sistemului bancar permanent, paralel, mă scuzați, se află în analiza dumneavoastră. Domnul Prinț a spus un lucru important legat de evoluția piețelor financiare, o evoluție extrem de rapidă trebuie să fim deci în măsură să ne adaptăm, să evoluăm și să revenim la acest subiect dacă este necesar pentru a ține pas cu uh, viteza cu care evoluează uh, piețele financiare și uh, să împiedicăm încălcarea regulilor. Nu avem memorie scurtă, deci trebuie să fim intransigenți. De ce uh, există această clauză de revizuire care ne permite să adaptăm uh, textele? Uh, doamna Swinburne, în legătură cu ceea ce ați spus, pot să înțeleg 15% din cifra de afaceri pare să fie insuficient pot să fiu de acord cu dumneavoastră, dar este un uh, compromis între statele membre și Parlament. Vă reamintesc că este un minim care devine pentru prima oară obligatoriu. Nimic nu oprește statele membre, inclusiv statul membru din care faceți parte, să meargă mai sus de atât, mai mult de 15% vom uh, evalua acest punct ca pe toate celelalte cu ocazia, uh, cu ocazia uh, clauzei de revizuire. Tot ceea ce a spus dumneavoastră este extrem de important pentru a-i pedepsi pe cei care și-au permis absolut orice pe piața financiară. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc, domnule comisar. Și acum uh, dau uh, cuvântul doamnei McCarthy. Vreau să mulțumesc uh, mai ales raportorilor din umbră pentru angajamentul de care a dat dovadă pe marginea acestui dosar detaliat și complex. Poate de asta a înțeles greșit doamna Swinburne. De... Este vorba de sancțiuni minime, nu maxime. Se poate merge mai departe și așa cum a solicitat doamna Swinburne, am uh, introdus și um, cerințe suplimentare pentru ca statele membre să introducă mai multe resurse pentru a avea o supraveghere și o aplicare uh, eficientă. Acesta este începutul unui proces pe termen, pe termen lung. Există posibilitatea de a revizui regulamentul, dar uh, și vă rog să, să sprijiniți textul fără amendamente. Mă surprind amendamentul de la EFD pentru uh, vot pe, care cere un vot pe părți, încercând uh, să oprească autoritățile locale de a uh, combate astfel de abuzuri, ceea ce înseamnă că nu pot uh, uh, introduce anchete și uh, în cazuri din instanță, în astfel de cazuri cum ar fi scandalul Libor, uh, vă rog să votați împotriva acestui amendament, fiindcă avem nevoie de colaborare la nivel european, la nivel mondial, pentru a putea conduce astfel de anchete. Președinția lituaniană nu este aici, dar doresc să le transmit un mesaj foarte important, așa cum a făcut și domnul comisar, și anume că am dori să începem dialogul uh, tripartit pentru a face de acest dosar o prioritate și legătura între sancțiunile uh, Uh, penale. Știm că unele state membre uh, au dorit să se retragă din această inițiativă, dar nu este un motiv pentru a nu merge mai departe și sper că președinția lituaniană va considera acest element ca fiind unul prioritar. Mă îngrijorează faptul că um, nu îl consider o prioritate la ora actuală. Sperăm că se va schimba această atitudine prin votul de astăzi pentru a putea uh, să punem și ultimul element, să dăm și ultimul element al acestui puzzle. Mulțumesc uh, Uh, și sper că astăzi să avem un vot uh, care să le consolideze pozi- poziția pe acest dosar. Mulțumesc foarte mult, uh, am încheiat această dezbatere. Votul va avea loc la prânz astăzi. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre despre